Here's my mail. Panie i panowie, przystępujemy do kolejnego naszego punktu. Domnilor și domnilor, vom începe acum explicațiile de vot, următorul punct de pe ordinea de zi. Și începem cu recomandarea domnului Preda. Doamna Macovei are cuvântul. uniunea europeană finanțează reformele din bosnia cu aproape nouă sute de milioane